Yeah, dear ladies and gentlemen, dear colleagues, I would be happy if you could take a seat. Doamnelor și domnilor, vă rog să haideți să luăm loc pentru a putea începe reuniunea noastră. Thing is my questions to în primul rând, doresc să adresez o întrebare colegilor noștri, pentru că președintele și președinții noștri, nu, vicepreședinții, nu sunt prezenți azi. Așadar, am fost rugat eu să îi înlocuiesc. Aș vrea să știu dacă există obiecții sau plângeri în această privință. observ că nu este cazul. Așadar, trecem la punctul întâi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, propun să adoptăm agenda cu următoarele modificări. Punctul 20 uh, va fi discutat uh, de după masă în locul punctului 24, care va fi discutat după punctul 19 de dimineață. Obiecții? Nu este cazul, atunci uh, agenda este adoptată în această formă. Comunicările președintelui. Vă rog să luați notă că ședința noastră este transmisă pe internet. Au fost uh, distribuite procesele verbale. Cine este interesat uh, de anumite aspecte să se adreseze secretariatului. De asemenea, ședința de după amiază uh, de mâine va avea loc la ASP 1G1. Punctul 3. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 24-25 aprilie. Considerăm procesele verbale adoptate dacă nu vor exista observații care să fi fost înaintate până la încheierea reuniunii. Cu aceasta putem trece direct la punctul 4, relațiile comerciale dintre UE și Singapore. Ah. Um, es ist mein großes Vergnügen heute. Sunt încântat să îl salut pe excelența sa, domnul Eng Huan Ong, ambasadorul Republicii Singapore în Uniunea Europeană la noi. Dorim să avem un schimb de opinii privind acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Singapore. Și cred că, ținând cont de rolul tot mai important al Parlamentului European în politica uh, externă a Uniunii Europene și pentru că s-au încheiat negocierile privind tratatul de uh, liber schimb cu Singapore în decembrie anul trecut, cred că a sosit momentul pentru a vedea cum să abordăm acest uh, acord aici la Parlament, respectiv cum să putem să îl uh, implementăm ulterior. În acest moment uh, are loc verificarea juridică și traducerea, iar pe de altă parte Paragrafele, aliniatele privind uh, protecția investițiilor sunt încă în negociere. Conform ordinii de zi, putem, uh, în calitate de comisie INTA, să discutăm despre acest acord, însă problema este că putem vota numai când vom primi documentația în mod oficial de la Consiliu. Pentru că ne confruntăm cu situația că traducerile durează de multe ori foarte mult, a fost decizia coordonatorilor să începem cu discuțiile încă de astăzi, iar de prea mult timp. Vă mulțumesc încă o dată, îi mulțumesc domnului ambasador al Republicii Singapore că ni s-a alăturat astăzi. Domnule ambasador, vă dau direct cuvântul cu această ocazie. Well, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Caspari, pentru că îmi dați uh, ocazia să vă uh, spun câte ceva în legătură cu acordul de liber schimb între UE și Singapore. Înainte de a sosi la Bruxelles cu un an în urmă, mi s-a spus că trebuie să vin periodic la Parlament, să actualizez informațiile pentru eurodeputați în legătură cu ceea ce se întâmplă cu acordul nostru comercial. Am uh, citit despre uh, Tratatul de Lisabona, despre puterile colegislative ale Parlamentului European și am văzut la fața locului modul în care Parlamentul European își exercită dreptul de a promova interesul european în Uniunea Europeană. Sunt foarte bucuros uh, că am luat uh, sfatul în serios și m-am întâlnit cu vreo 80 de eurodeputați până în prezent. Unii dintre uh, onorați membrii ca domnul Caspari cunosc foarte bine Singapore și ce se întâmplă în regiune. M-am întâlnit cu membrii care sunt uh, indiferenți sau care sunt mai puțin preocupați cu ceea ce se întâmplă în acea regiune. Deci ceea ce sper să fac astăzi uh, este să descriu succint de ce Singapore și Asia de Sud-Est sunt importante în acest concept de acord de liber schimb și să uh, evidențiez câteva puncte cheie în acest acord. De ce Singapore? Singapore este o țară foarte mică, Uh, avem 700 uh, de kilometri uh, pătrați cu 5 milioane de locuitori. De ce Singapore vrea să devină al doilea partener de liber schimb al Uniunii Europene în Asia? Vorbim despre comerț, vorbim despre un acord comercial. O să vă spun care sunt trăsăturile. Singapore este o țară geografic mică, dar din punct de vedere al volumului comercial, volumul total este de 700 de miliarde de euro pe an. Și pentru a pune lucrurile în context, suntem a 14-a camărime uh, națiune comercială din uh, lume. Și dacă privim în contextul Uniunii Europene, cred că suntem al șaptelea partener uh, al Uniunii Europene. Din punct de vedere al serviciilor, suntem pe blocul 8 din lume și, din nou, în contextul Uniunii Europene, probabil că suntem al patrulea partener în Uniunea Europeană. Deci, din punct de vedere al dimensiunii economice, cred că suntem un partener credibil al Uniunii Europene. Acum, vorbind despre Asia și Asia este o regiune care prezintă interes pentru Uniunea Europeană astăzi. Sing uh, comerțul uh, Singaporelui cu Uniunea Europeană reprezintă o treime din uh, comerțul uh, cu Asia. De aceea suntem cel mai mare partener din Asia de Sud-Est astăzi. Din punct de vedere al cifrelor de investiții, investițiile din Singapore în Uniunea Europeană sunt cele mai mari din Asia de Sud-Est. De fapt, Singapore este al doilea mare eh, investitor, investiții străine directe în Europa astăzi, după Japonia. Mulți ar putea gândi că ar putea să fie China, India sau eh, Corea de Sud, dar de fapt Singapore este cel de-al doilea uh, investitor uh, din Asia în uh, Uniunea Europeană astăzi. Singapore nu este Japonia și nu este Statele Unite, nu le pun pe același uh, picior, însă cred că cifrele economice în sine ilustrează semnificația acestei țări în politica globală uh, comercială. Și dacă ne uităm la ASEAN, are o, o piață de 600 de milioane de oameni, oarecum uh, puțin mai mare decât ceea ce este în Uniunea Europeană. Dar dacă ne gândim la perspectivele de creștere în ASEAN, ne uh, așteptăm la o creștere de 5,5% pe an. Și, de asemenea, ASEAN Uh, o să aibă o, uh, um, comunitatea economică uh, asiatică până în 2015. Deci suntem o zonă foarte dinamică, de mare interes pentru Uniunea Europeană și un acord de liber schimb cu Singapore este un jalon important, o fundație care vă va ajuta să construiți mai departe de la o regiune la alta. Așadar, Iată de ce eh, Singapore este eh, de interes eh, pentru Uniunea Europeană. Acum o să vă prezint câteva aspecte cheie ale acordului de liber schimb. Sunt câteva elemente care vor fi interesante pentru eurodeputații din Comisia INTA. În primul rând, din punct de vedere la accesul pe piață, atunci când acordul va intra în vigoare, Uniunea Europeană va avea acces de plin tarifar pe piața uh, Singapore. Din punct de vedere al Singaporelui, grație bunilor negociatori din partea Uniunii Europene, trebuie să așteptăm 5 ani până când vom avea acces uh, generalizat pe piața europeană. Cifrele de comerț. 77 uh, de, 67 de milioane de euro sunt excedentul pe care îl are sau poziția uh, uh superioară pe care are Uniunea Europeană în raport cu Singapore. În acord avem și reguli de origine care să faciliteze comerțul. Este vorba de o acumulare de concepte 9300 de uh, companii funcționează în Singapore astăzi și toate au contribuții din regiune. Deci, dată fiind aceste uh, reguli de origine, companiile din Uniunea Europeană care vor uh, acționa în Singapore vor beneficia de acest nou element. Avem nevoie de acest lucru pentru că Singapore este o țară mică și uh, nu avem prea multe resurse uh, naturale. Uh, Um, majoritatea uh, produselor intermediare uh, sunt importate în Singapore în scopul uh, producției. Deci asta este o componentă importantă a acordului. Deci este această întrebare, dacă există posibilitatea ca alte țări să beneficieze de acordul de liber schimb și să exporte produse ieftine în Uniunea Europeană să vă spun, acest lucru nu este posibil. În primul rând, Singapore este o țară foarte mică, valoarea pământului este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că fiecare kilometru pătrat din Singapore este utilizat în mod eficient pentru a uh, avea un profit uh, foarte mare. În acest sens, Uh, nu uh, avem loc pentru producători uh, de produse ieftine, deci nu o să aveți jucării sau textile ieftine din Singapore, pentru că nu producem așa ceva în Singapore. Dacă ne uităm la conținutul exporturilor Singaporelui în Uniunea Europeană, o să vedeți produse de grad înalt, cum ar fi uh, medicamente, uh, produse chimice, electronice, semiconductori, produse de tehnologie de vârf, um, echipamente de precizie. Sunt produse care au nevoie de o componentă de componente de înaltă valoare din partea Singaporei. Am uh, încheiat astfel de uh, acorduri cu Statele Unite, Japonia, China și India și nimeni nu s-a confruntat cu această problemă a exporturilor de produse ieftine de către uh, alte țări. Deci este o preocupare care nu trebuie să vă neliniștească. În al doilea rând, serviciile. Serviciile constituie un segment unde, în care Uniunea Europeană este foarte interesată există un acord la nivel înalt uh, care acoperă servicii uh, din punct de vedere al mediului, servicii financiare, servicii juridice, uh, transport maritim, telecomunicații, servicii profesionale, servicii poștale și mai multe servicii. Am Uh, inclus uh, și uh, o componentă de achiziții publice. În al treilea rând, din punct de vedere a măsurilor non-comerciale și nu aș folosi cuvântul obstacole, acestea sunt avute în vedere în acord. Am abordat chestiuni legate de consumator, electronice, autovehicule, generarea de uh, energii regenerabile. Asta nu înseamnă uh, mult, poate, pentru mulți dintre noi, dar din punct de vedere al companiilor care uh, operează sau exportă produse, uh, acordul în sine va permite am, ambelor părți să evite uh, testele duble. Deci, dacă Uh, un produs este testat și certificat aici în Uniunea Europeană, uh, Singapore un alt test sau altă certificare. Acest lucru va facilita exportul uh, în Singapore de către companiile de pildă de autoturisme din Uniunea Europeană. Acestea sunt măsuri netarifare pentru dezvoltarea durabilă. Acesta este un alt domeniu în care Uniunea Europeană și eurodeputații de aici sunt interesați. Am ținut cont de acest lucru și ambele părți au uh, căzut de acord asupra unui cadru pentru, de cooperare pentru dezvoltare durabilă, pentru a susține dezvoltarea mediului și social. Asta presupune angajamente de ambele părți în ceea ce privește forța de muncă și componenta socială. De asemenea, există grupuri la nivelul societății civile pentru a uh, monitoriza aceste evoluții, atât în Uniunea Europeană cât și în Singapore. Și ultimul aspect pe care vreau uh, să-l subliniez, uh, indicațiile geografice. Am menționat că atunci când m-am întâlnit cu, prima oară cu președintele INTA, mi-a spus că dacă nu există indicații geografice, nu va exista un acord de liber schimb. Am luat lucrurile foarte în serios la vremea aceea și Singapore a negociat cu bună credință atunci când e vorba de indicațiile geografice, iar membrii acestei comisii Uh, vor aprecia faptul că Singapore și-a asumat un angajament în legătură cu un lucru care nu a fost încă adoptat uh, pe plan internațional. Asta este un angajament cât se poate de serios din partea noastră, dar facem asta cu bună voință, uh, recunoscând cât de importante sunt aceste indicații geografice pentru Uniunea Europeană și necesitatea de a proteja, de a apăra calitatea superioară a produselor. Deci așteptăm să primim cereri pentru pentru aplicarea indicațiilor geografice și după aceea o serie de indicații geografice care țin de alimente sau de produse agricole uh, uh, uh, înregistrate în Singapore vor avea un statut de protecție OMC TRIPS Plus. Am descris uh, așadar semnificația economică acestui acord de liber schimb și cred că există un potențial foarte mare care mai poate fi valorificat în continuare de companiile noastre în Asia de Sud-Est. Uh, uh, conectivitatea de care se bucură Singapore va face ca acesta să fie un punct nodal pentru comerț în regiune ratificarea acordului de liber schimb uh, va transmite un mesaj puternic în legătură cu angajamentul nostru de uh, a acționa în ASEAN și în ASEAN. Împreună cu Comisia sperăm că Parlamentul European uh, va privi cu ochii buni acest acord de liber schimb și îl va ratifica înainte de finalul actualului mandat, mai 2014. Înțeleg că acest calendar este foarte strâns. Mulți mi-au spus că este aproape imposibil acum ca acest lucru să se înfăptuiască, însă atunci când există voință este și o cale de a obține ceea ce dorești și așteptăm susținerea dumneavoastră pentru ca acest acord să fie ratificat cât mai repede, astfel încât să intre în vigoare cât mai repede în beneficiul tuturor părților, inclusiv companiile noastre uh, de ambele părți. Vă mulțumesc pentru atenție. Am încercat uh, să uh, fiu succint astfel încât să putem purta uh, un dialog fructos. Vă mulțumesc! Thank you very much, the ambassador, for your brief Mulțumesc, domnule ambasador, pentru această scurtă introducere, pentru punctele de vedere și acest acord foarte ambițios. Acum discuția este deschisă. Îi rog pe deputați să adreseze întrebări, de asemenea, pe domnul Kamal, ca raportor pentru acordul de liber schimb cu Singapore. Pe dânsul rog să ia cuvântul primul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule ambasador. Știu că am mai avut și alte discuții în lunile anterioare, însă mă întreb dacă ați putea să ne prezentați câteva aspecte actualizate. În primul rând, noi știm și am fost îngrijorați privind anumite aspecte în relațiile dintre noi. Noi la Parlament am încurajat Consiliul și Comisia să continue cu verificarea uh, juridică, însă mă întreb din perspectiva dumneavoastră cum stau lucrurile. Pentru că problema este faptul că dumneavoastră aveți resurse limitate și, uh, de asemenea, discutați despre uh, TPP și progresul este foarte lent. Aș vrea să ne reasigurați și să ne spuneți în ce măsură stimulați acest proces. În al doilea rând, ați vorbit despre registrul GI și aș vrea să știu dacă puteți. A number of colleagues and different member states. Dacă ați putea să ne prezentați uh, situația actuală a acestui uh, registru geografic. De asemenea, în ceea ce privește taxa pe proprietate, aș vrea să știu dacă putem. Se vorbește despre o taxă uh, de timbru suplimentară pe care cetățenii din Singapore nu trebuie să o plătească. Aș vrea să știu care sunt ultimele discuții care au existat pe această temă. Și, în fine, aș vrea să mă refer la capitolul privind investițiile. Cum au progresat lucrurile? Sunteți mulțumiți de negocieri până acum? Care este calendarul din punctul dumneavoastră de vedere? În fine, acordul politic. În ce măsură au progresat lucrurile? Și mă voi opri aici cu întrebările. Mulțumesc! Yeah. I would uh, suggest that we Sugerez să luăm mai multe întrebări din partea deputaților și apoi uh, domnul ambasador ne va răspunde. Mai dorește cineva? Dorește cineva numele PPE-ului să ia cuvântul? Dacă nu, atunci David Martin din partea socialiștilor. Ca să fiu sincer, nu am prea multe de spus, pentru că domnul ambasador a fost cât se poate de clar. Împărtășesc ambițiile sale în ceea ce privește acord, acest acord și sper că putem să îl încheiem, respectiv să-l ratificăm, pentru că de încheiat l-am încheiat. Este un calendar foarte ambițios, uh, mai ales în ceea ce privește uh, verificările uh, juridice și restul aspectelor pendante, pendinte. De asemenea, doresc să-i mulțumesc domnului ambasador pentru eforturile sale și uh, pentru că am menționat uh, indicatorii geografici, pentru că inițial uh, Singapore nu era atât de entuziast în ceea ce privește negocierile privind indicatorii geografici, dar domnul ambasador a încurajat discuțiile pe această direcție, iar uh, pentru țara mea, Scoția, indicatorii geografici sunt foarte importanți. Mă bucur că vor fi incluși în acord. Singura mea întrebare se referă la modul în care privește domnul ambasador lucrurile în ceea ce privește acordul ASEAN consideră că există un conflict cu ceea ce am convenit în acordurile bilaterale, respectiv ceea ce vom conveni cu celelalte țări ASEAN și încă un aspect minor, uh, pentru că nu sunt în dezacord, însă nu aș vrea să observ un flux de produse ieftine uh, venind dinspre Singapore. Însă, anumite persoane uh, sunt îngrijorate de acest aspect, se întreabă dacă Singapore nu ar putea să devină o piață finală pentru alte produse uh, care vin din țările ASEAN și să reprezinte o ușă către piața Uniunii Europene. Eu însă sper că lucrurile acestea nu reprezintă motive de îngrijorare și că vom încheia lucrurile cu succes. Mitin. Mulțumesc din partea grupului ALDE, domnul Cazac. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori și eu să mulțumesc domnule ambasador pentru informațiile foarte clare pe care ni le-a oferit, pentru faptele interesante și împărtășesc uh, faptul că așteptările noastre în ceea ce privește acest acord se referă la un acord uh, cuprinzător care să reglementeze toate aspectele de interes pentru comerțul bilateral. și care să vină în întâmpinarea anumitor îngrijorări uh, din partea statelor membre care se referă la aspecte sensibile precum indicatorii geografici. Aș dori să adaug o întrebare la cele adresate de domnul Kamal. Ați menționat lista pe care ați elaborat-o referitoare la diferite produse și ați spus că majoritatea sunt produse agricole și că ele vor fi parte a acestei liste care va fi adoptată. Aș vrea să vă întreb pe ce bază vor fi selectate aceste produse, care sunt principiile care vor guverna selecția. Există vreun criteriu specific pentru includerea anumitor produse și e, excluderea altora? Credeți că toate produsele care sunt de interes pentru partenerii europeni vor beneficia de atenția corespunzătoare și vor ajunge pe această listă. În plus, ați menționat țările cu care aveți acorduri uh, bilaterale de liber schimb, țări din regiune, însă ați omis o țară, o țară cu care negociem în prezent, pentru a ne aprofunda relațiile, independent de situația sa internațională sensibilă. Mă refer aici la Taiwan. Puteți să ne împărtășiți experiența dumneavoastră în această privință? Ne-ar interesa foarte mult. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Și acum, din partea GUE, cine dorește să Paul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului ambasador pentru prezentarea sa. Am câteva întrebări. În primul rând, care sunt estimările sale? Uh, cum va afecta un astfel de acord integrarea regională? Ideea inițială a fost să existe un acord de liber schimb regiune cu regiune. Însă, un acord cu Singapore reprezintă un acord liberal uh, substanțial și întrebarea este cum este acesta privit de alte țări uh, ASEAN și care este impactul pe care îl are asupra lime sau cum este uh, limitat spațiul politic, ținând cont de faptul că Singapore va semna un astfel de acord de liber schimb uh, consistent cu Uniunea Europeană. De asemenea, considerați că va exista un impact negativ asupra țării Singapore în ceea ce privește producția, fabricarea. Există aspecte negative la care să se aștepte economia din Singapore? Și în al treilea rând aș vrea și eu să aflu mai multe informații uh, referitor la tratatul privind protecția investițiilor, care sunt aspectele cele mai importante uh, care sunt negociate, care este calendarul. Și, de asemenea, poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre situația lucrătorilor migranți din Singapore și a familiilor lor. De asemenea, sindicate, asociații de drepturile omului au vorbit despre probleme în acest sector, despre tratamentul acestora care, este, care nu este întotdeauna favorabil, faptul că ei nu sunt incluși în codul muncii. Aș vrea să știu dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce privește sporirea drepturilor și protecției acestor lucrători migranți din Singapore. Vă mulțumesc! Very much. Mulțumesc! The floor to the, uh, și acum îi dau cuvântul negociatorului șef din partea Comisiei Europene. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much and thank you for allowing... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru ocazia de a face scurte comentarii pe marginea celor expuse. Cred că, în primul rând, trebuie să spun că ne face plăcere că în această comisie este analizată problema acum am vorbit adesea despre o foaie de parcurs, pentru că ne dorim ca acest acord să ajungă la un proces de ratificare și trebuie să urgentăm puțin uh, negocierile. Deci e foarte util pentru noi să avem această discuție, pentru că am dorit ca acest acord să intre în vigoare cât mai repede posibil. Împărtășim uh, gândurile exprimate de către ambasadorul statului Singapore Poate uh, că este important să vă spun că investițiile sunt foarte importante pentru noi. 80% din relațiile bilaterale de investiții între Uniunea Europeană și statele ASEAN sunt asigurate de Singapore. Deci um, este foarte important ca investitorii să știe uh, care sunt condițiile în țara în care investesc pe termen lung și uh, este important când economiile se integrează astfel, se apropie tot mai mult. Mai există și alte probleme în ce privește accesul pe piață, măsuri non-tarifare, probleme legate de originea produselor, împărtășim acest punct de vedere, iar noi la nivelul Comisiei am avut discuții foarte uh, profitabile cu partenerii noștri de dialog din Singapore și uh, măsurile uh, netarifare sunt importante, capitol în legătură cu sursele regenerabile de energie uh, și am reușit să convenim și în legătură cu un registru de produse uh, și uh, în ce privește întrebarea domnului Cazac, ce urmează să se întâmple, este o întrebare pertinentă. Este important uh, să existe uh, teste și eu cred că majoritatea produselor din registru vor fi protejate. Iar Eh, noi credem că nu eh, se vor mai deschide și ușițe din eh, dos. Cred că majoritatea beneficiilor vor fi în favoarea exportatorilor din Singapore și că și pentru regiunea ASEAN, de fapt, acest acord va fi profitabil. Dezvoltarea durabilă este, de asemenea, un subiect care este urmărit de noi în cadrul negocierilor și de asemenea, dorim să introducem prevederi în acest acord în ce privește pescuitul ilegal și, de asemenea, comercializarea ă, lemnului pentru că uh, aceste condiții trebuie să fie acceptabile pentru statele membre și pentru uh, cetățenii europeni. Și dați-mi voie să spun și câteva cuvinte în legătură cu foaia de parcurs. Săptămâna viitoare vor avea uh, loc noi negocieri cu Singapore privind condițiile de investiție. Noi încercăm să determinăm uh, urgentarea acestui proces și de asemenea, trebuie să analizăm problemele legate de traduceri. Este o chestiune uh, care nu depinde 100% de noi, dar uh, sigur că ar trebui ca lucrurile să progreseze cât mai repede posibil ar fi în interesul nostru și ar fi și un mesaj la modul general că Uniunea Europeană poate încheia asemenea acorduri de liber schimb în condiții foarte bune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu, domnule Schlegelmilch. Și aș da cuvântul acum domnului ambasador din Singapore pentru a uh, se referi la întrebările formulate. Mulțumesc foarte mult, domnule Caspari. Am o listă lungă de întrebări și, uh, dacă îmi dați voie, aș dori să răspund la câteva din ele, la cât mai multe dintre ele. În ce privește timpul necesar pentru verificarea legală Um, juridică a traducerilor este um, deja un proces în curs. De asemenea, în ce privește acordul um, de parteneriat economic. Acest acord de liber schimb cu Singapore este o prioritate pentru noi dorim să se încheie, să fie ratificat cât mai repede posibil. După cum am spus în prezentarea mea, noi sperăm ca în cadrul actualei legislaturi să fie ratificat acordul, asta înseamnă înainte de luna mai 2014. Noi sperăm ca și serviciile noastre juridice uh, vor, uh, se vor strădui ca uh, verificarea ă, din punct de vedere juridic a acordului să fie încheiată cât mai repede posibil. Deci, în ce privește ă, registrul IG, ă, noi ne dorim de asemenea să venim în întâmpinarea partenerului nostru și pot să vă Ă, asigur acum ă, statele membre că în momentul în care acordul va fi ratificat de către Parlament și registrul nostru va fi ă, deschis pentru toate companiile care doresc să își înregistreze produsele în Singapore. Deci, Uh, nu există motive de îngrijorare în ce privește respectarea uh, foii de parcurs. În ce privește taxa pe proprietate, este o politică care uh, dorește să creeze garanția că Singapore Eh, care este o țară foarte mică, eh, va eh, avea în continuare stabilitate și sustenabilitate în ce privește imobilele. Deci politica aceasta nu este în vreun fel menită să creeze dificultăți uh, domeniului investițional. Iar uh, eu cred că trebuie să avem în vedere că trebuie să uh, uh, ne gândim că doar din martie 2012 Comisia a avut mandatul să uh, declanșeze negocierile privind domeniul investițional. Noi ne dorim ca acest capitol să fie uh, cât mai solid configurat, pentru că noi suntem pe locul 2 în ce privește investitorii din Asia în Uniunea Europeană, cu atât mai mult iar Uniunea Europeană este cel mai important investitor străin în Singapore. Deci acest capitol, dacă va fi bine redactat, va fi profitabil pentru ambele părți. Nu există motive pentru care noi să nu uh, creăm garanții ca acest capitol privind investițiile să fie cât mai bine redactat noi negociem în paralel cu acordul pentru liber eh, schimb eh, și un alt acord eh, pe care dorim să îl negociem cu Serviciul de Acțiune Externă în ce privește garanții de pace și securitate și, de asemenea, în ce privește proprietățile. Este foarte important pentru Parlamentul European ca acordul de liber schimb uh, să um, fie încheiat în paralel cu celălalt acord pe care îl avem în pregătire. Domnul, întrebarea domnului David Martin. Dacă acest acord se poate transforma și într-un fel de ușă din dos uh, pentru a uh, beneficia și alte state membre din zone. Eu zic că nu există un asemenea risc uh, pentru că Există această componentă a exportului pe care Singapore îl face în alte țări, dar noi acordăm o maximă atenție acestor relații. Deci chiar dacă ar fi vorba despre produse din alte state din zone care ajung în Singapore, ele nu vor fi exportate uh, sub uh, denumire singaporeză. Există și acorduri între de la regiune și regiune, dar Singapore a avut asemenea experiențe anterioare. Singapore a fost uh, primul stat as din uh, zona ASEAN care a avut un acord cu Japonia. Noi am avut de asemenea un acord cu China, cu Corea și cu India. Nu există, din punctul nostru de vedere, contradicții între acest tip de acorduri bilaterale și un acord ca cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Sigur că noi de ce să recurgem la acorduri cu blocuri de state dacă Singapore poate să fie primul partener pentru alți membri din regiune. impactul negativ asupra sectorului manufacturier din Singapore. Singapore are o piață foarte deschisă. Din momentul în care am declanșat politica noastră de dezvoltare economică, încă din anii 1960-70, când uh, a avut loc această dezvoltare economică, noi am invitat companiile multinaționale să investească în Singapore. Politica aceasta nu s-a schimbat, noi suntem foarte deschiși, uh, suntem uh, deschiși uh, investițiilor din alte state. Nu credem că impactul ar fi negativ pentru industria noastră. Dacă este bine pentru industrie, este bine și pentru țara noastră. Uh, și uh, impactul negativ este doar că eventual cei care uh, nu s-au dovedit a fi competitivi au fost înlăturați de pe piață. Deci noi nu ne temem de un impact negativ ca rezultat al acestui nou acord de liber schimb. Iar în ce privește condițiile lucrătorilor migranți, vreau să dau asigurări că toți lucrătorii străini din Singapore sunt protejați de o lege specială privind lucrătorii migranți. Există un acord între uh, guvern, angajator și lucrător, Uh, aceste trei părți se străduiesc să creeze garanții ca și lucrătorii străini din Singapore să beneficieze de condiții egale în ce privește eh, munca. Dacă lucrezi în Singapore, eh, ai eh, dreptul să beneficiezi de asigurare medicală, de timp de odihnă, de o plată efectuată la timp. Există tot cadrul legal necesar pentru a crea garanții ca lucrătorii străini să fie bine incluși în piața de muncii în condiții de egalitate. Iar a mai fost o întrebare legată de Taiwan. Noi ne-am încheiat uh, negocierile uh, privind un acord de uh, schimburi comerciale cu Taiwanul nu are rost să vă ofer detalii astăzi în legătură cu acest acord, dar dacă cineva este interesat într-o discuție eh, bilaterală, pot să ofer informații și în legătură cu negocierea acestui acord cu Taiwanul. Sper că am reușit să răspund la majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Există alte întrebări suplimentare, observații? Dacă nu e cazul, vă mulțumesc foarte mult. Eu personal cred că Uh, prin uh, acordul Parlamentului pentru acest acord încă înainte de luna mai 2014. Acesta ar fi un uh, obiectiv foarte ambițios, dar și noi suntem interesați ca această problemă să ajungă să fie rezolvată cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru ocazia pe care am avut-o astăzi să ne întâlnim cu dumneavoastră, să obținem cât mai multe informații chiar dacă documentele încă nu au ajuns la noi pe cale oficială. Și să vă spun că noi avem și un grup de monitorizare a relațiilor comerciale cu țara dumneavoastră și uh, va exista într-un viitor apropiat un follow-up realizat de acest grup de monitorizare. Vă mulțumesc foarte mult și sper să avem ocazia să ne mai întâlnim în viitor pentru a aprofunda și mai mult subiectul legat de acest acord. Mulțumesc. Dacă nu există alte comentarii, aș vrea să trec la punctul 5, că este vorba despre gestionarea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe piața internă și este vorba despre considerațiile Parlamentului în legătură cu o propunere din partea Comisiei în legătură cu aceste drepturi colective. Comisia Jurii este comisia competentă de fond. Au fost înaintate deja 15 amendamente și 106 amendamente în general înaintate. Uh, inclusiv în ce privește uh, gestionarea colectivă a managementului pentru a crește standardele de transparență, pentru a face o distinție între lucrările protejate și iar colegul nostru, Helmut Scholz, este autorul avizului și vreau să-i dau cuvântul. Vă rog, vă rog. Mulțumesc că este a treia oară în această comisie când discutăm uh, acest uh, aviz uh, disputat, precum și contribuția noastră la directivă în general. Așa cum ați menționat, au fost depuse 105 amendamente la acest uh, proiect de aviz și vreau să mulțumesc tuturor uh, colegilor din uh, comisie de la diferite grupuri politice, în special raportorilor din umbră, că au lucrat împreună cu mine la acest proiect de aviz. Marea majoritate a amendamentelor a fost depusă de doamna Șade și doamna Anastasian. Este prima oară în această uh, comisie uh, când uh, noi avem o contribuție la un raport privind dreptul de proprietate intelectuală în conformitate cu regula 49 din regulamentul de procedură. Chestiunile care sunt competența exclusivă a comisiei noastre și îi se cere acest uh, aviz. Și așa cum uh, am uh, subliniat la primul schimb de idei pe marginea acestui dosar, aceasta duce la faptul că toată lumea dorește să contribuie la raportul principal și nu să se limiteze la competențele care revin comisiei noastre. De aceea vreau să subliniez încă o dată că trebuie să Uh, facem față acestei provocări, să nu încercăm să scriem un al doilea uh, raport. Nu este dreptul unui raportor de uh, aviz să hotărască asupra admisibilității uh, amendamentelor. Asta este competența dumneavoastră, domnule președinte. Însă aș vrea să spun că o mare parte uh, din uh, Uh, amendamente ar fi trebuit uh, depuse la jurii, la uh, IMCO. Poate că raportorul trebuie să recomande respectarea unor amendamente, respingerea unor amendamente, mă scuzați, uh, chiar dacă sunt de acord cu intenția acestor amendamente. Unele din amendamente sunt redundante pentru că se referă la același aliniat de două ori și sper că în următoarea etapă de conlucrare vom putea să îi rugăm pe colegii care au depus aceste amendamente să le retragă. Cu toate acestea, vreau să subliniez că am hotărât să susțin amendamentul 18 la care s-a referit și domnul Caspari, care se referă la societățile de gestiune colectivă. Este un caz similar uh, și în alte comisii care redactează avize. Sper că putem să mergem un pas mai departe uh, în caracterizarea dosarului. Uh, textul va fi mai consecvent cu ideologia OMPI. De asemenea, am uh, ajuns la concluzia că voi susține și alte amendamente. Multe dintre acestea uh, merg uh, pe o linie destul de precară în ceea ce privește competența INTA și poate că putem să uh, găsim un compromis. Vreau să fiu uh, foarte direct și să spun că voi uh, respinge o serie de amendamente 94, 96, 97, 100, 103, 108, 109 și 118. Și vreau să propun patru amendamente de compromis în ceea ce privește 55, 78, 92 și 93. Prin urmare, aș dori să îi invit pe raportorii din umbră să lucrăm împreună în următoarea etapă și să le propun o uh, întâlnire uh, pe uh, 30 uh, mai uh, uh, la prânz sau pe 4 iulie Uh, după amiaza, pentru ca să discutăm în continuare aceste probleme. Vă mulțumesc și să vedem cum uh, vom prelua concluziile de astăzi. Mulțumesc. Vă da acum cuvântul raportorilor din umbră prezenți. Observ că prezenți sunt domnul Andersdorfer și domnul Kamal. Amelia Andersdorfer, în primul rând. Thank you, Chairman, for... Mulțumesc, domnule președinte vreau să îi mulțumesc și uh, lui Helmut Scholz pentru prezentarea sa. Desigur, susțin marea majoritate a amendamentelor care, pe care le-am uh, semnat uh, și eu și colega mea. Aceste amendamente sunt coordonate cu mai multe comisii și cred că ambele grupuri au făcut propuneri similare și uh, în alte uh, comisii care elaborează un aviz și în uh, Uh, comisia responsabilă uh, pe fond. Uh, e vorba de guvernarea societăților de gestiune colectivă. Acestea trebuie să fie publicate online. Vrem să îmbunătățim eficiența pe piață, utilizând proceduri electronice și să oprim fragmentarea licențelor. Acest lucru va fi un beneficiu și într-o perspectivă internațională. Un lucru care este important pentru noi, pentru versi, este să dăm autorilor mai multe drepturi. Autorii au nevoie de dreptul de a-și gestiona individual fiecare operă, de aceea ei pot să uh, hotărască de la operă la altă ce tip de licență aleg și cum poate să fie aceasta accesibilă unui public mai larg sau mai restrâns, depinzând de preferințe. Este un pas important în uh, concurența uh, societăților de gestiune colectivă, dat fiind că autorul uh, este în centrul guvernanței gestionării acestor drepturi. Vrem să existe uh, audituri independente și organizații democratice la care să se ralieze autorii. Aceasta înseamnă că trebuie să se facă o raportare financiară chiar și uh, societățile de uh, gestiune mai mici trebuie să fie incluse în aceste standarde, nevoie de mecanisme care să fie previzibile pentru toate părțile. De asemenea, considerăm raportarea internă a organizațiilor uh, de gestiune colectivă este importantă. Trebuie să se știe ce face fiecare organizație în parte. Aceasta a fost o problemă în unele din statele membre și ne imaginăm cum un autor uh, străin care încearcă să-și comercializeze uh, opera consideră că este greu să colaboreze cu societatea de gestiune uh, colectivă din țara respectivă. Apoi uh, uh, trebuie să conectăm lucrurile și cu directiva privind serviciile, de aceea propunem să se clarifice că în măsura în care există excepții în ceea ce vește drepturile de autor în directiva privind serviciile, deci dreptul efectiv Uh, la uh, drepturile de autor și nu dreptul societății de gestiune colectivă de a gestiona uh, drepturile de autor. E o chestiune care trebuie abordată aici. De asemenea, am încercat să introducem tarife rezonabile pentru uh, operele muzicale ca să reflectăm jurisprudența Curții Europene de Justiție, care cere motive obiective și rezonabile pentru stabilirea uh, tarifelor, pentru uh, a uh, pune capăt unor prețuri prea mari. Trebuie să încurajăm acest lucru, e important pentru acordarea de licențe pentru fiecare operă în parte, dar și un regim comun s-a dovedit a fi eficient pentru ca Uh, bazele de date sau uh, proiectele uh, industriale, toate acestea să fie mai accesibile unui public mai larg mult doresc să folosească aceste licențe, deci ar fi straniu ca noi să uh, instituim o directivă care ar uh, îngreuna posibilitatea autorilor de a da, da glas preferințelor lor am putea să susținem o serie de amendamente depuse de alți uh, raportori, mai ales uh, domnul Scholz a făcut multe lucruri bune pe care noi le susținem, însă amendamentele de la 45 la 50 și amendamentul 116 ale domnului Scholz sunt foarte bune Sperăm că vom putea să colaborăm în continuare cu Helmut uh, Scholz și cu restul raportorilor din uh, umbră. Cât despre cele două date propuse ca dată de întâlnire a raportorilor din uh, umbră, uh, am o preferință pentru 4 iunie. Dar uh, cred că aceste detalii pot fi uh, stabilite uh, prin uh, e-mail sau prin alt tip de comunicare scrisă și uh, Aștept să tranșăm problema competenței comisiei. Vă mulțumesc. Thank you. Președintele, mulțumesc. Dacă sunt și alți membri care doresc să intervină? Nu. Atunci am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, reprezentat de DG Market, doamna Lian Wittbanner. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult pentru că ne-ați dat cuvântul pentru a ne spune părerea în această privință. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei pentru munca eficientă și rapidă pe care a făcut-o, faptul că a respectat un calendar ambițios, lucru care este important și din punctul de vedere al Comisiei. Vrem ca directiva să fie adoptată cât mai curând cu putință. Am observat că o serie de amendamente au fost uh, uh, propuse la uh, proiectul de aviz inițial al domnului Scholz. Poate că nu trebuie să le abordăm pe toate aici, poate numai unele. În ceea ce frește directiva privind serviciile, Comisia este de părere că aceasta trebuie să rămână uh, aplicabilă organizațiilor de gestiune colectivă. În ceea ce privește schimbarea uh, termenului din Collecting Societies în Collective Management Organizations, vreau să vă spun că acest lucru se, face, se analizează în Consiliul în momentul de față. Uh, a fost uh, inclus uh, în prima propunere de compromis a președinției uh, irlandeze în ceea ce privește propunerea de a da drepturilor titularilor de uh, drept să retragă uh, licența de la operă la alta, am văzut că Comisia nu a inclus inițial acest lucru, însă vom uh, urmări cu atenție evoluțiile. De asemenea, Comisia încearcă să îmbunătățească eficiența și este gata să dea o dovadă de un grad și mai mare de transparență în ceea ce privește organizațiile de uh, gestiune colectivă, vom urmări ce se propune în această comisie. Un punct pe care am dorit să îl ridicăm în discuție un punct care nu a mai fost discutat până în prezent, am observat că această comisie a propus să se uh, prelungească, să se extindă uh, drepturile și operatorilor comerciali și managerilor independenți Vrem să știm că vrem să avem un teren de egalitate pentru toată lumea. Este important să vedem cine este în concurență cu organizațiile de gestiune colectivă, pentru că sunt tot felul de entități, de actori care pot să intervină în acordarea de licență sau în Um, colectarea um, redevențelor, dar nu acționează în același fel cu organizațiile de gestiune uh, colectivă. Este greu să găsim uh, o definiție și să extindem aceste reguli și la cei la care acest, această comisie dorește să se extindă aceste reguli. Dacă sunt uh, întrebări, uh, suntem gata să le discutăm. Vom urmări uh, cu interes uh, ceea ce se întâmplă în această comisie. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Sunt și alte comentarii. Vă rog. Mulțumesc. Poate câteva aspecte de conținut. Ca și până acum ne confruntăm cu provocarea că Trebuie să vedem care este raportul între autori și utilizatori și, de asemenea, care este raportul între cei care gestionează drepturile de autor și autori, respectiv care este onorarul acestora și care este raportul cu utilizatorii comerciali și tot uh, repertoriul lor, tot spectrul uh, de furnizori. Uh, de asemenea, raportul între piața internă și piețele terțe. Pentru că cu avizul nostru nu putem să acoperim numai uh, chestiuni ale pieței interne. Sigur că acestea sunt tratate de comisii precum juri, cult, dar noi trebuie să privim materia complexă a autoorganizării pe piața internă în raport cu piețele terțe, în complexitatea sa. Pentru că aceasta este materia cu care ne confruntăm. De aceea, pot să înțeleg multe dintre amendamentele înaintate, însă cred că trebuie să vedem unde intervenim noi în calitate de INTA în această relație și cum o facem astfel încât să fie productiv și constructiv atât în interesul autorilor și a protecției drepturilor de autor, atât pe piața internă cât și pe piața internațională. Și să vedem unde mergem un pas mai departe, astfel încât să protejăm și interesele autorilor din piețele terțe pe piața internă, pentru că și acestea trebuie să beneficieze de șanse egale. Iată, acestea sunt provocările. Sper că vom reuși să ajungem la niște amendamente de compromis, că le vom trata în mod corespunzător. Uh, sunt de acord cu această abordare și anume că uh, comisiile care oferă avize trebuie să aibă niște abordări asemănătoare, însă președinții trebuie să cadă de acord în ceea ce privește uh, condiția juridică a acestora. Și de asemenea trebuie să ne gândim uh, că trebuie să obținem rezultate productive atât pentru autori cât și pentru utilizatori. Mulțumesc! Punctul referitor la admisibilitatea acestor uh, aspecte, pe acestea le dăm mai departe către comisia competentă și cred că uh, președintele nostru uh, va fi de acord cu acest lucru. Votul este prevăzut în iunie, pe 18 iunie. Și dacă nu există alte solicitări de intervenție, atunci propun să încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Bun. Cu aceasta trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre apropierea actelor cu putere de lege. Este vorba despre un raport uh, al domnului Kazak. Se referă la fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente. Este un subiect important. Au fost înaintate peste 1000 de amendamente la Comisia de Fond, uh, ENVI, dar și la alte 5 comisii care uh, sunt uh, comisii care vor oferi avize. Este un subiect important pentru că obiectivul general al acestei inițiative este de a oferi un nivel sporit de sănătate pentru cetățenii europeni, mai ales informând cu privire la consumul de tutun tutun, să dorește să se ajungă la noi prevederi privind uh, modul de prezentare și împachetare a țigărilor, protecție sporită și, de asemenea, posibilitatea de a adăuga uh, noi prevederi pe pachetele de țigări. Se vorbește și despre informațiile uh, care ar putea să inducă în eroare și anumite uh, țigări ar putea să fie uh, interzise, cum ar fi țigaretele cu diverse arome, cum ar fi mentolul. INTA trebuie să ofere un aviz, pentru că Comisia de Fond se bazează pe acesta, se referă la, uh, și avizul nostru trebuie să se refere la impactul uh, asupra pieței internaționale a unei astfel de directive trebuie să ținem cont de contextul internațional, de introducerea recentă a legislației privind uh, prezentarea pachetelor de tutun în uh, Uruguay sau alte țări, unde s-a ajuns la anumite conflicte, cu patru cazuri care au fost uh, prezentate de membrii OMC ca măsuri disproporționate pentru acest sector. Avizul nostru trebuie să ofere aspecte asupra cărora reflectăm în context internațional și voi da cuvântul domnului Kazak și, dacă am fost informat corect, raportorilor noștri din umbră, pentru că am înțeles că unii dintre ei s-au întâlnit înainte de reuniune cu părți implicate și poate puteți să ne oferiți câteva cuvinte și despre aceste întâlniri. Vă rog, aveți cuvântul. Naistina, eu certahte v Ați uh, subliniat câteva aspecte esențiale legate de adopția și punerea în aplicare acestei, acestui proiect de directivă. Obiectivul său este să protejeze sănătatea publică și să limiteze utilizarea produselor de tutun de tineri. Uh, am să menționez câteva propuneri care sunt controversate. De pildă, ceea ce ă, este o sursă de discuții este pentru a se ajunge la acest obiectiv legitim, se propun măsuri care sunt legate de ambalaj. 70% ă, din pachet ar trebui să fie ă, acoperit de uh, avertizări în ceea ce privește efectul asupra sănătății. Apoi folosirea uh, unor arome, mentolul, uh, dimensiunea produselor și aici avem în vedere uh, țigaretele subțiri care de asemenea uh, sunt un punct controversat. În calitate de uh, autor al acestui uh, raport, uh, accept uh, propunerile care sunt menite să îmbunătățească sănătatea publică, însă în același timp eu, cât și ceilalți membri ai acestei comisii, doresc să știe dacă aceste măsuri propuse care să materializeze obiectivele legitime de sănătate publică sunt uh, în conformitate cu angajamentele Uniunii Europene pe plan internațional în domeniul comerțului, mai ales dacă sunt uh, Uh, în conformitate cu acordul uh, privind uh, obstacolele tehnice în calea comerțului TBT sau acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, așa numitul acord TRIPS. Au fost împărtășite punctele de vedere și s-a ajuns la concluzia că există o serie de rezerve privind textul. De asemenea, s-a exprimat punctul de vedere că această propunere ar putea să încalce o serie de angajamente internaționale în cadrul celor două acorduri menționate, TBT, TRIPS și GATT. Aș menționa Republica Dominicană, care exportă 10% din produsele de tutun, Uh, consideră că o parte din aceste dispoziții uh, contravin articolului 2.2 uh, din acordul TBT pentru că se impun mai multe restricții în comparație cu cele care sunt menite să atingă obiectivul legitim. De asemenea, evaluarea riscului, studiul de impact, ar trebui să se bazeze pe date științifice. Propunerea, de asemenea, propune utilizarea uh, pachetelor așa numite generice, uh, care să nu aibă uh, un logo sau o identitate vizuală a mărcii. Aceasta pune, dă naștere întrebării dacă acest lucru este în conformitate cu acordurile privind drepturile de, intelectuate, uh, uh, de proprietate intelectuală. Ați menționat cazul Australiei. A fost adoptată legislație în acest sens. Totuși, au fost depuse o serie de plângeri uh, la biroul de soluționare a litigilor a OMC în care se susține că măsurile introduse de Australia uh, Uh, sunt uh, nejustificate, că există cerințe nejustificate care limitează posibilitatea utilizatorilor să facă o distinție între diferite produse, diferite mărci și acest lucru nu creează un teren de egalitate între producători. Desigur, um, sănătatea publică este o preocupare legitimă, trebuie să ținem cont de ea, însă considerăm că mărcile ar trebui să își folosească identitatea vizuală pe spațiul rămas liber pe pachet. Cerința ca 75% din pachet uh, să fie acoperit cu uh, avertizări în ceea ce privește impactul asupra uh, uh, sănătății. Uh, deci, dacă nu se face acest lucru, uh, contrafacerea va lua proporții pentru că va fi foarte greu să se facă o distinție între pachete, între mărci și singurul criteriu care va fi avut în vedere va fi prețul. Uh, acesta va duce la un acces nereglementat uh, la uh, piața produselor contrafăcute, care sunt și mai periculoase pentru uh, sănătatea publică. Având în vedere toate aceste argumente, proiectul meu de aviz inițial se concentrează asupra preocupărilor pe care le-am enumerat, dacă aceste dispoziții sunt în conformitate cu angajamentele internaționale ale Uniunii Europene, în conformitate cu acordurile comerciale pe care le-am menționat, GATT, TRIPS, TBT. Astăzi uh, avem posibilitatea să facem un schimb de opinii cu uh, reprezentanții organizațiilor uh, de sănătate publică, cu producătorii de tutun cu organizațiile comerciale din Europa. Am auzit care este părerea lor pentru a avea o idee mai echilibrată, mai obiectivă în legătură cu uh, efectele posibile uh, pe care le-ar avea adoptarea acestei directive impactul său asupra economiei europene și asupra angajamentelor noastre asumate în cadrul uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Aștept să aud uh, punctul de vedere uh, al raportorului din umbră pentru a avea un aviz care să fie cu adevărat util comisiei responsabile pe fond. Vă mulțumesc pentru atenție. Yeah. Thank you very much. I would like to pass over to... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să dau cuvântul raportorilor din umbră. Observ că doamna Maria Corea Zamora este prezentă. Vă rog, aveți cuvântul. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Înainte de această reuniune a Comisiei, am avut posibilitatea de a ne întâlni cu reprezentanții autorității pentru sănătate și a industriei tutunului. Iar din punctul meu de vedere, în felul acesta am obținut informații importante care uh, se pot uh, reflecta pozitiv în uh, acest aviz pe care INTA trebuie să îl redacteze. Știu că este vorba despre un subiect cât se poate de controversat, de aceea trebuie să îl tratăm cu precauție, pentru că ceea ce discutăm azi, aici, are de-a face cu tutunul, un produs care dăunează sănătății și noi trebuie să ne asigurăm că oamenii, mai ales tinerii, sunt protejați de acesta. Însă se propun niște măsuri care se repercutează asupra uh, pachetelor, se propun pachetele generice care să nu mai prezinte brandul și acestea sunt în mare parte propuneri care contravin prevederilor OMC. Vorbim aici despre anumite acorduri internaționale care sunt puse sub semnul întrebării, cum ar fi GATT, TRIPS și uh, TVD. Deci există multe aspecte care mai trebuie clarificate, iar ceea ce spune domnul Kazak este acceptabil în această formă. Am menționat acest lucru și la reuniunea anterioară, însă anumite lucruri trebuie clarificate până în detaliu. De aceea eu mai pregătesc niște amendamente prin care doresc să mă asigur că propunerile comisiei sunt justificate și se bazează pe probe științifice și uh, nu se repercutează asupra comerțului, mai ales al celui internațional. Doresc să îi transmit uh, niște idei domnului Cazac uh, pe care le pregătesc în uh, amendamente. În ceea ce privește mentolul, sunt împotriva interdicției acestei arome. Mentolul este un ingredient adițional de 20 de ani se folosește în amestecul de tutun și nu putem să spunem pur și simplu că alte substanțe sunt comparabile. Vorbim aici de mojito, despre căpșuni și alte uh, arome care și ele sunt permise. Există și alte articole în acordul cu Organizația Mondială a Comerțului, de aceea cred că aici măsurile ar trebui să fie mai puțin severe și cred că niște campanii de conștientizare și de uh, iluminare ar fi mai benefice. De aceea, cred că nu ar trebui să luăm măsuri care contravin acordurilor uh, care există, respectiv nu cred că ar trebui să susținem această interdicție, pentru că altfel uh, se poate ca comerțul la negru să înflorească. Comisia Europeană a făcut și propunerea ca, în ceea ce privește țigaretele Slim, uh, s-a spus despre acestea că sunt un produs care induce în eroare. Articolul 2 din TBD cred că se Cred că este cred că o astfel de prevedere contravine acestuia, pentru că nu există probe științifice care să dovedească că aceste țigarete slim induc în eroare. nu cred că ar trebui să venim cu măsuri și mai restrictive decât cele conținute de documentul pentru protecția sănătății. Putem face acest lucru atâta timp cât motivele sunt justificate și dacă sănătatea publică poate fi cu adevărat protejată obligațiile internaționale ale Uniunii Europene din acordurile internaționale nu trebuie încălcate. În ceea ce privește pachetele generice, statele membre trebuie să aibă libertatea de a decide, de a hotărât dacă aleg aceste pachete generice sau nu. Conform Comisiei, acest lucru nu este obligatoriu, însă, în orice caz, statele membre au posibilitatea să facă acest lucru dacă consideră că astfel protejează sănătatea publică. Președintele și raportorul au menționat deja acest aspect. Există o serie de țări care consideră aceste prevederi mai severe ca fiind incompatibile cu prevederile OMC. Se poate observa că Australia se găsește în acest moment în fața unei probleme. De asemenea, acest nou tip de pachet, pachetele generice, nu s-a dovedit că acestea sunt mai eficace. Domnul Kazak nu a eliminat posibilitatea ca uh, statele membre să introducă acest tip de pachete generice însă um, nu se spune că legislația OMC trebuie neapărat uh, respectată. Eu sunt de părere că o astfel de prevedere contravine prevederilor OMC. Domnul Cazac s-a referit de asemenea și la probele uh, care trebuie aduse în uh, domeniul sănătății. Din punctul meu de vedere, nu există nicio probă care să dovedească că dacă pe 75% din suprafața pachetelor sunt uh, aplicate avertismente, uh, sănătatea va fi protejată suplimentar. Deci nu există dovezi științifice la articolul 13 cu privire la uh, modul de împachetare și de desfacere a pachetelor. Există aici niște bariere comerciale de natură tehnică care intervin și pe care trebuie să luăm în considerare. Modificarea atractivității pentru tineri uh, nu este dovedită științific și în ceea ce privește uh, actele delegate, noi avem aici uh, niște rezerve. Vom înainta amendamente care solicită ca aceste puncte să fie eliminate. Comisia în 16 cazuri de acte delegate trebuie să aibă posibilitatea de actualizare și completare a directivei. Asta poate să însemne însă că obiectivele și scopurile pot fi modificate, obiective și scopuri care se regăsesc la articolul 109 uh, din TFUE. Aceste lucruri ar trebui să fie clarificate în uh, tratatul fundamental și nu ulterior prin acte delegate uh, de către comisie. Voi uh, reflecta toate aceste lucruri în, uh, în amendamentele înaintate. Președintele, mulțumesc, dau acum cuvântul uh, domnului Weber. Oui, vous avez fait état Ați uh, vorbit despre un număr foarte mare de amendamente. Uh, Ba, din partea Comisiei competente info nu mă surprinde, pentru că industria tabacului are un lobby deosebit de agresiv și sigur că subiectul este foarte controversat. Reprezentanții industriei tabacului ne amintesc că 20 de miliarde de euro impozite se încasează din partea fumătorilor din Europa. Acesta nu este un aspect de neglijat, tot așa cum nici aspectul sănătății publice nu este de uh, subestimat pentru că e vorba de 25 de miliarde costurile celor care trebuie să se trateze în urma uh, utilizării tutunului. Deci, cifrele acestea Uh, uh, sunt, ne dau de gândit pentru că tot ceea ce poate să ducă la descurajarea utilizării tutunului uh, merită să fie întreprins. Uniformizarea ambalajului țigărilor introducerea de avertismente sanitare pe o suprafață de 75% din uh, dimensiunea pachetului de țigări, dar nu există probe științifice în legătură cu eficacitatea acestor demersuri. Mm, sigur că nu este inutil să întreprindem aceste precauții suplimentare. Bunul simț ne determină să sperăm într-o eficacitate, combaterea comercializării ilicite a tutunului. Și insist în special asupra uh, Uh, acestor aspecte. Uh, este vorba despre vânzările transfrontaliere prin internet de produse uh, de tabac și um, există um, traficul ilegal de țigări. aș susține propunerea directivei Comisiei Europene care se plasează în cadrul protecției sănătății publice, eh, ținând seama și de propunerile regulamentului cadru al Organizației Mondiale a Sănătății în ce privește uh, tutunul, eu am depus deja o serie de amendamente pentru a consolida prerogativele Uniunii Europene în ce privește prevenția în domeniul sanitar, mai ales în cadrul acordului privind obstacolele tehnice în ce privește comerțul ilegal și de asemenea în ce privește respectul dreptului de proprietate intelectuală din perspectiva eh, comercială pentru că statele membre au posibilitatea să adopte o legislație mai restrictivă și să combată contrafacerile și traficul ilicit. Merci bien. Um... Mulțumesc. Domnul Kamal din partea ECR. Mulțumesc că vorbesc acum în numele raportorului ECR din umbră, doamnei McClarkin. Voi exprima așadar perspectiva sa în numele grupului. Doamna McClarkin este de părere că recunoaște uh, că acest uh, acord internațional joacă un rol foarte important. Este clar că o serie de puncte din propunerea Comisiei au un efect important asupra comerțului internațional și asupra acordului cu OMC și nu pot fi uh, neglijate. Însă, ă, ea se teme și este îngrijorată în ceea ce privește prevederile ă, de pe piața muncii. Anumite state care au adoptat prevederi pe piața muncii ă, s-au confruntat cu probleme. Cazul Thailandei, de exemplu, aceasta a fost criticată de Uniunea Europeană în 2010 pentru că a adoptat o legislație în domeniul muncii fără să se gândească la alte uh, măsuri mai restrictive și fără să țină cont de probele științifice uh, în sectorul respectiv. Consideră că propunerea Comisiei uh, cu privire la uh, suprafața de 75% uh, care, din pachet care să considere uh, să fie acoperită de avertismente nu este suficient de bine fundamentată. Cred că vrea să spună că aici apare un oarecare element de ipocrizie. Trebuie să ne gândim dacă astfel de măsuri nu dăunează Uniunii Europene. Nu trebuie să existe prevederi care să încalce legislația OMC. Comisia trebuie să țină cont, de exemplu, de efectul pe care propunerea l-ar putea avea asupra altor industrii uh, precum, uh, decât tutunul, precum uh, whisky-ul scoțian. Trebuie să avem grijă ca astfel de prevederi să nu afecteze alte industrii ale noastre. Doamna McClarkin de asemenea, consideră că trebuie să luăm în considerare relațiile comerciale între Statele Unite și Uniunea Europeană. În ceea ce privește uh, directiva privind produsele de tutun, aceasta nu s-a bucurat de o, o, de o primire prea bună în ceea ce prive, uh, la Congresul American. Subliniază că comunitățile de afaceri trebuie uh, de asemenea susținute. În ceea ce privește uh, conținutul de nicotină și uh, sigarele electronice, domnul Clarkin este de părere că uh, și ne spune că a primit uh, multe uh, scrisori uh, de la uh, persoane care sunt îngrijorate de uh, acest conținut de nicotină care a fost uh, reglementat. Nu trebuie să se discrimineze între produse și trebuie să ținem cont și de uh, celelalte țări care exportă țigări. Așadar, uh, trebuie să ne încadrăm în legislația internațională, să ținem cont de prevederile de la acest nivel. Doamne McClarkin consideră că uh, comisia noastră ar trebui să se gândească cât se poate de serios la consecințele acestei propuneri și la ce ar putea să declanșa ea la nivel internațional nu trebuie să uh, luăm măsuri care să afecteze relațiile cu partenerii OMC. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Paul Murphy for the GUE Group. Mulțumesc, domnul Paul Murphy din partea GUE. Mulțumesc! Cred că acesta este un dosar important, mai ales ținând cont de numărul mare de persoane care uh, mor în urma consumului de tutun, dar este și un uh, dosar controversat pentru că atinge interesele unui sector corporatist important, industria tutunului, care a fost menționat ca fiind o putere de lobby foarte importantă, care înregistrează profituri foarte mari, și, indiferent de legislația uh, din domeniul sănătății, ei vor mobiliza uh, resurse și vor încerca să contracareze aceste prevederi. Și cred că asta vom observa și în cadrul acestei dezbateri și vom vedea cum vor fi folosite uh, argumentele privind uh, OMC-urile, CAP, CAT și cum vor fi folosite ca o cale de a îi convinge pe deputați pentru a vota anumite restricții în uh, dezinteresul sănătății publice. Mă întreb care este scopul și cred că un obiectiv important este acela de a îngreuna situația oamenilor să înceapă să fumeze. Pentru că 75% din cei care fumează, fumează înainte de vârsta de 18 ani, uh, iar 90% înainte de 25 de ani. Așadar, măsuri precum avertismentele mari, uh, imaginile și, de asemenea, abordarea lucrurilor precum uh, aceste țigări aromatizate, cele slim sau produsele de tutun speciale, tot acestea ne fac, ne creează impresia că produsele de tutun nu sunt atât de rele și de aceea stimulează consumul de produse din tutun. Așadar, eu salut uh, propunerea comisiei, cred că poate să meargă chiar mai departe și, spre exemplu, așa cum fac anumite ONG-uri, în loc de 75% din suprafața pachetelor care să fie acoperite de avertismente și imagini, ar trebui să fie chiar 80% din această suprafață. De asemenea, sprijin țările care au mers atât de departe încât au impus uh, pachetele generice. Au fost aduse argumente referitoare la faptul că pachetele generice vor duce la sporirea comerțului ilicit. Referitor la aceasta, aș vrea să aud răspunsul Comisiei. Pentru că eu nu cred că trebuie să se ajungă la o sporire a comerțului ilicit. Eu cred că Comisia s-a gândit la toate aceste aspecte și sunt curios să văd care este răspunsul acesteia. În ceea ce privește mm, alte chestiuni, comerțul internațional, aspecte care îl vizează pe acesta, cred că avizul Comisiei este foarte important și, încă o dată, nu vorbim despre o dezbatere abstractă, legală, vorbim despre un argument care a fost susținut pentru a proteja anumite interese, interese ale acestor companii mari din industria tutunului. Și cred că nu ar trebui să ne lăsăm intimidați de astfel de argumente. Cred că trebuie să susținem uh, legislația de protecție a sănătății publice. În Republica Dominicană, Malawi, toate acestea au fost uh, înnumite drept uh, țări care au ajuns la OMC, dar cred că ele nu sunt țări dominate de industria tutunului. Sigur, acolo acestea joacă un rol foarte important, și sunt multe aspecte care trebuie discutate în ceea ce privește um, rolul muncii în rândul copilului sau a tinerilor de 14-15 ani din Malawi care sunt implicați în um, munca din industria tutunului. De asemenea, 90% din uh, tutunul din Malawi este cumpărat de Philip Morris și BTA. Deci, sigur, există toate aceste aspecte de care trebuie să ținem cont, și eu cred că ar trebui să avem o poziție cât se poate de severă și să susținem sănătatea publică. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Uh, mai dorește să ia cuvântul Bernd Lange. Bernd, te rog. Dankeschön. Mulțumesc, domnule președinte. Paul Morphy, în rest, ești eroul care apără interesele lucrătoarelor și lucrătorilor, dar în această problemă Acum se acceptă fără rezerve propunerea comisiei, ceea ce pentru mine e greu de înțeles, pentru că prin propunerea comisiei se uh, uh acceptă consumul de uh, tabac chiar într-o manieră, dacă într-o manieră foarte restrictivă. Dar mă întreb, asta oare va fi uh, în favoarea producătorilor de tabac din afara Europei sau uh, până la urmă chiar va afecta um, activitatea uh, locurilor uh, și locurile de muncă din domeniul industriei tabacului în Europa. Pentru că dacă vedem unde sunt produse țigaretele, în Statele Unite, în Rusia, în altă parte, ambalajele sunt foarte diferite. Ambalajele standard nu sunt foarte complicate, dar ambalajele care au uh, o anume formă, un anume sistem de deschidere, dimensiuni diferite, acestea sunt uh, dificil de uh, produs, necesită uh, mașini deosebite. Și acestea se produc în Europa. Deci, dacă am ajunge până la urmă la interzice uh, produsele din tabac, nu pot să înțeleg de ce am putea să creăm avantaje producătorilor din afara Europei în detrimentul producătorilor din interiorul Europei. Să ne gândim și la locurile de muncă pe care putem să le păstrăm în Europa, ca ele să nu se piardă. Nu este doar uh, o problemă legată de ceea ce se imprimă pe ambalaj din partea mea aceste uh, avertismente pot să ocupe și 90% din ambalaj, dar eu cred că trebuie să ne gândim la locurile de muncă pe care dorim să le păstrăm în Europa. Este vorba de câteva mii de locuri de muncă uh, la care mă gândesc. Uh, până acum nimeni nu a putut să îmi spună că forma ambalajului ar avea vreo legătură cu periclitarea sănătății. Și ar mai exista și un alt argument în legătură cu Organizația Mondială a Comerțului și cu alte acorduri bilaterale, pentru că în multe domenii avem și exceptări în ce privește eh, protecția sănătății. Deci eh, să nu eh, ne servim în activitatea noastră legislativă de acele argumente. Iar în ce privește țigările de foi și aici și trabucurilor, și uh, aici, dacă dăm uh, anumite uh, indicații în ce privește etichetele, eu cred că există și mici producători de trabucuri care um, um, au avut dreptul în vechea legislație să nu țină seamă de uh, obligativitatea de a avea pe uh, ambalaj, că de obicei este vorba despre mici cutii de lemn, în care sunt uh, trabucurile uh, să respecte dimensiunile pe care le impunem în ce privește avertismentele legate de sănătate. Mulțumesc foarte mult! Acum aș da cuvântul reprezentantului Comisiei și am înțeles că domnul director uh, Andrei Ris de la DigiSanco este prezent în sală și dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și raportorului pentru prezentarea avizului pe care îl pregătește, după cum știți. Pentru comisie uh, este vorba despre o propunere foarte importantă pentru că este vorba despre a ne dori să, de a reuși să i descurajăm pe tineri să recurgă la uh, fumat și ca atare uh, trebuie uh, ca și uh, pachetele de țigări să acționeze descurajant. Noi ne dorim ca avertismentele să fie tot mai mari în ce privește forma lor eh, și ne eh, dorim de asemenea să interzicem tabacul pentru uz oral eh, și de asemenea să interzicem recurgerea la țigări din plante. Dumneavoastră ați ridicat în dezbatere o serie de probleme în ce privește posibilitatea pentru statele membre de a introduce măsuri mai restrictive, inclusiv în ce privește un ambalaj neutru, să știți că um, noi uh, trebuie să respectăm obligațiile din acordul cu Organizația Mondială a Comerțului și um, eu cred că în procesul legislativ ne vom baza uh, pe aceste propuneri. Uh, termenul uh, limită pentru comentariile pe care le-am solicitat în legătură cu această convenție cadru pentru controlul tutunului a expirat. Nu am primit decât din Um, câteva uh, zone uh, ale producătorilor din Malaysia și din uh, alte câteva părți comentarii. Eu cred că trebuie să respectăm prevederile din directiva privind tabacul. Dacă nu există uh, uh, demersuri eh, sau dacă se întreprind demersuri pe plan național, ele trebuie să fie compatibile cu tratatul și trebuie să fie ratificate eh, de către comisie. Se va examina ehm, dacă există consistență pentru piața internă. De asemenea, trebuie uh, notificate aceste demersuri eventuale ale statelor membre Organizației Mondiale a Comerțului pentru ca um, această convenție cadru pentru controlul tutunului să nu fie încălcată. Deci este important să ținem seama de faptul că trebuie respectate liniile directoare din cadrul Convenția Cadru cu Organizația Mondială a Comerțului. Un alt subiect uh, important um, în legătură cu măsurile mai restrictive pe care statele membre ar trebui să ar putea să le adopte, inclusiv în ce privește ambalajul neutru. Nu știm dacă acest tip de ambalaj va duce la uh, o facilitare a comercializării, pentru că mai degrabă ar uh, apărea riscul de contrafacere. Există deja uh, grupuri care uh, desfășoară o asemenea activitate infracțională, care sunt foarte bine organizate și uh, Ehm, eu eh, cred că trebuie mai degrabă să existe dificultăți de reproducere a imaginilor și textelor de pe ambalaj pentru a descuraja eh, traficul ilegal de țigări. De aceea, noi propunem două măsuri importante în acest domeniu un sistem complex de trasabilitate și elemente de eh, securitate care să fie uh, utilizate eh, pentru uh, descurajarea contrafacerilor. Iar în ce privește articolul 12, în legătură cu actele și obligativitatea de respectare a uh, Uh, dreptului de autor. Uh, există aici și uh, propuneri care ar putea să inducă în eroare că anumite produse din tabac sunt mai puțin dăunătoare decât altele. Curtea de Justiție a considerat că sunt admisibile măsurile restrictive care au fost luate și există o susținere destul de importantă pentru aceste idei. consumatorii trebuie să aibă posibilitatea să diferențieze între diversele mărci de Uh, țigarete. Uh, în același timp, însă, uh, publicitatea pentru ele nu trebuie să creeze atractivitatea pentru un anume tip de produse din tabac. Trebuie să ne gândim că, pe de o parte, ne dorim să reducem cu 2% consumul de produse din tabac într-o perioadă de 5 ani, Asta ar însemna uh, uh, două milioane și jumătate mai puțin fumători, ca atare mai multe vieți salvate. Și aș vrea să comentez și în legătură cu alte subiecte care au fost ridicate de-a lungul dezbaterii. În ce privește țigaretele cu mentol? Piața a crescut în diversele state membre. În Germania, în ultimii 10 ani, a crescut de la 1,3 la 3, la la 3% din produsele din tutun. Și există demersuri de inovat active în acest domeniu, inclusiv capsule uh, care uh, sunt uh, mentolate și care pot fi folosite în formă lichidă, ceea ce sporește atractivitatea în rândul tinerilor. Toate produsele care au impact și efect aromatizant ar trebui să fie folosite în același fel. Indonezia, de pildă, uh, a reușit în Organizația Mondială a Comerțului să uh, protesteze împotriva manierei în care Statele Unite uh, procedează în legătură cu țigările mentolate. Deci eu cred că nu trebuie să facem experimente noi, mai ales pentru a-i proteja pe tinerii care sunt tentați să recurgă la ele. Trebuie să facem și un studiu de impact. În același timp, însă, în ultimii 35 de ani, 40 de ani, dacă s-a analizat modul în care a fost utilizat tapacul, eu cred că avem de a face cu o creștere a utilizatorilor și o ultimă chestiune în legătură cu țigările uh, subțiri. Um, și poate că și ele pot constitui o tentație pentru începători, pentru tineri și mai ales pentru femei, pentru tinerele fete și uh, Există o serie întreagă de campanii de promovare a acestor produse. Uh, dacă le analizați pe internet, să vedeți cum procedează diversele țări, uh, că se adresează, de fapt, uh, prin promovare unor anume grupuri din populație. Mulțumesc foarte mult și da, țin voie să pun și eu o, o întrebare Did the commission... A verificat cu OMC-ul Comisia dacă propunerea este uh, compatibilă cu legislația Organizației Mondiale a uh, Comerțului, pentru că cred că mulți uh, colegi au ridicat în discuție această problemă și nu am putut să primim un răspuns. Desigur, am pregătit cu serviciul juridic uh, Uh, această propunere și, după cum am menționat, am notificat acest lucru și OMC-ului. Până acum avem uh, trei uh, întrebări din partea țărilor pe care le-am menționat și procesul este pe, cur pe, în curs de a fi finalizat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Dacă nu sunt și alte comentarii, aș vrea să dau cuvântul raportorului nostru, vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la discuții, fiecare adugând propriul său argument. Eu uh, nu sunt fumător, dar uh, în ciuda acestui fapt, sunt foarte sensibil la toate problemele care sunt legate de apărarea sănătății publice și apărarea angajamentelor pe plan internațional pe care le avem uh, față de Organizația Mondială a Comerțului și condiții de egalitate pentru uh, producători europeni în relația cu terțe țări, mai ales acum când parcurgem o criză. Aș vrea să îi mulțumesc uh, doamnei Morea pentru propunerile concrete. Sunt gata să le discut. Împărtășesc unele din punctele sale de vedere, mai ales cele legate de actele delegate, uh, prerogativele, competențele pe care Comisia uh, și le arogă prin această directivă Este foarte important să se utilizeze actele delegate. Cred că e nevoie de o procedură legislativă normală. Vreau să mulțumesc și pentru celelalte argumente care au fost uh, susținute aici de uh, socialiști, e vorba de comerțul uh, transfrontalier cu produse din tutun este destul de prost uh, reglementat. Apoi procedura care este propusă nu este foarte solid întemeiată. De asemenea, consider că dacă măsurile care sunt uh, propuse dacă prin acestea urmărim să reducem Uh, locurile de muncă în uh, economia europeană și în felul acesta să uh, dăm o preferință subcontractării producției în terțe țări, pierzând astfel mare parte din locurile de muncă din Europa, mă tem că asta ar avea un efect negativ și nu unul pozitiv. Aștept să primesc uh, propuneri concrete din partea raportorilor din umbră, dar sunt uh, încredințat că toți sunteți convinși uh, de importanța acestui subiect. Încă nu avem însă o viziune clară, nu am primit un răspuns bine conturat din partea Comisiei dacă această propunere ar încălca documente și instrumente juridice ale Organizației Mondiale a Comerțului sau a altor organizații internaționale. Cred că trebuie să fim uh, foarte atenți și să vedem dacă obiectivele pe care uh, ni le-am uh, propus chiar dacă sunt legitime, nu trebuie să fie în detrimentul altor obiective care sunt la fel de legitime. Mulțumesc foarte mult, am încheiat acest punct, doresc însă să mai atrag atenția asupra unui lucru și anume mă refer la calendarul nostru și anume Data de înaintare a amendamentelor finale este săptămâna aceasta, miercuri la ora 12, pentru ca în iunie să putem vota în mod corespunzător la comisie. Următorul punct este o prezentare a Comisiei Europene referitoare la punerea în aplicare a comunicării privind internaționalizarea activității IMM-urilor, o afacere mică într-o lume mare. Aceasta a fost uh, transmisă acum 18 luni, au existat uh, și ateliere în ianuarie 2012, apoi s-a adoptat un aviz uh, de către ITRE. Raportor a fost atunci domnul Iuliu Winkler. În plus, a existat și un uh, raport privind finanțarea IMM-urilor, a comerțului și a investițiilor din partea domnului Ian Saradil și avem onoarea de a saluta aici doi directori generali din partea comisiei care au fost implicați în uh, redactarea acestei comunicări. Salut din partea DigiTrade pe domnul Razo, pe doamna Razo, ea este director pentru uh, accesul de piață, strategii, și din partea DG Enterprise, domnul Didier Herbert, directoare pentru antreprenoriat, competitivitate și de asemenea Doamna Ioana Drake, director adjunct pentru IMM-urile europene și director la DG Enterprise și Industrie. Așteptăm cu nerăbdare să auzim din partea noastră progresele care au fost înregistrate în ceea ce privește implementarea aspectelor internaționale ale comunicării și vrem să ținem cont și de cele două rapoarte care au fost menționate mai devreme cu privire la internaționalizarea activității IMM-urilor. Dau cuvântul doamnei Rațo, ne-am bucura să ne faceți o scurtă prezentare introductivă. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor. Este pentru mine o plăcere să fac câteva comentarii, dacă timpul îmi permite acest lucru, pentru că îmi dau seama că suntem într-o cursă cronometru și o să fac o introducere uh, scurtă pentru că avem o prezentare comună cu Digi Enterprise, așa încât eu o să mă concentrez asupra aspectelor care se referă la segmentul politici, comercializare, internaționalizare a activității IMM-urilor. În primul rând, aș începe prin a spune că pe fundal uh, Uniunea Europeană continuă să fie exportatorul, importatorul și beneficiarul de investiții străine directe. Politica comunitară uh, susține uh, în mod clar internaționalizarea activității IMM-urilor uh, în conformitate cu actul privind micile întreprinderi și comunicarea pe care am făcut-o împreună cu Digi Enterprise. De asemenea, punem în aplicare recomandările Parlamentul, rezoluției uh, Parlamentului European în ceea ce privește competitivitatea și oportunitățile de afaceri pentru IMM-uri. În primul rând, doresc să subliniez trei uh, piloni importanți de care au nevoie IMM-urile. Au nevoie de un acces deschis la piață, apoi practici comerciale internaționale corecte și anumite servicii pentru a putea să beneficieze de oportunitățile de afaceri și pe plan internațional. În primul rând, deschiderea piețelor. IMM-urile uh, pot să beneficieze în urma acordurilor de liber schimb. Cred că, mai ales în această comisie, este inutil să o spunem că Uniunea Europeană a promovat o agendă fără precedent pentru acordurile de liber schimb. De asemenea, IMM-urile beneficiază în mod disproporționat de aceasta pentru că reprezintă mai bine de 99% din toate companiile. Și dacă toate uh, acordurile de liber uh, schimb ar fi uh, Uh, finalizate ar fi acoperit două treimi din uh, volumul de uh, relații comerciale și s-ar crea mai bine de două milioane de locuri de muncă. Acest lucru nu este suficient e vorba de acorduri care sunt încă negociate, dar trebuie să ne asigurăm că ele sunt și puse în aplicare, executate. Derularea acestora este importantă, apoi înlăturarea uh, obstacolelor uh, deschide uh, posibilități uriașe pentru comerț. O să dau un singur exemplu. Am evaluat recent ce volum de comerț suplimentar a fost disponibilizat prin eliminarea obstacolelor existente în calea comerțului. Mă refer la exercițiul uh, obstacolelor uh, cheie. Uh, e o evaluare pe care o facem a strategiei de piață și înlăturarea obstacolelor pe care am făcut-o în ultimii doi ani reprezintă mai bine de 2 miliarde volum comercial suplimentar în fiecare an. Uh, mă refer la acordul de liber schimb cu uh, Peru și cu Columbia, de pildă. O să mă refer acum la serviciile speciale, specifice și o să fac legătura cu punerea în aplicare a, a comunicării întreprinderi mici o lume mare, Small Business, business uh, Big World, în conformitate cu recomandarea Uh, este o legătură cu portalul privind internaționalizarea activității IMM-urilor. Am uh, văzut uh, și o utilizare crescândă a bazei de date avem mai bine de 2000 de vizitatori, o creștere în proporție cu 20% față de anul trecut. Care sunt noutățile care au fost introduse? E vorba de informații specifice în legătură cu avantajele acordurilor de liber schimb. Acum uh, avem o descriere concretă uh, a acordului de liber uh, schimb Uniunea Europeană cu Corea acesta este unul dintre punctele de punere în aplicare a comunicării și anume o conștientizare pe scară mai uh, largă a IMM-urilor, să comunicăm acestora ce uh, uh, oportunități au, apoi ceea ce s-a făcut cu Columbia, cu Peru și cu America Centrală în general. Apoi, este important să existe informația atât în legătură cu posibilitățile eh, de export, cât și cele de import și care este regimul de import pentru companiile care uh, își importă materia eh, primă. De aceea este important să existe această legătură uh, între baza de uh, date și parametrii de export sau de import. De asemenea, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt instrument uh, care permite mai ales uh, IMM-urilor apărarea IMM-ul Trade Defense, apărarea Uh, comercia, um, componente comerciale. Uh, aceștia au o experiență, pot să dea răspunsuri la întrebări, dacă IMM-urile sunt afectate de taxele de uh, antidumping din partea unor terțe țări, dacă acest lucru afectează uh, importurile lor. Se uh, face de asemenea un studiu de impact, iar echipele de acces la piață sunt în delegații în mai bine de 30 de țări, oferind o platformă de coordonare pentru statele membre și întreprinderile europene în legătură cu proiecte comerciale. Cât despre prioritățile geografice, acestea sunt uh, în conformitate cu agenda noastră privind acordurile de liber schimb, dar sunt uh, și îndreptate către uh, piețele care concentrează cea mai mare creștere, și anume Asia și America Latină. Sigur, complementaritatea cu structurile de susținere a comerțului statelor membre este extrem de uh, importantă. Pentru a încheia, aș dori să subliniez trei aspecte. În primul rând, unele IMM-uri trebuie să ia o hotărâre pe plan privat dacă doresc să exporte în funcție de modelul de afaceri, resurse, capacitățile de training, apoi promovarea comerțului este importantă pentru IMM-uri, dar asta este competența statelor membre și, nu în ultimul rând, exportul unor produse competitive drept rezultat al unei economii competitive. Deci acestea au nevoie de uh, instrumente care trebuie să înceapă cu politicile adecvate pe plan intern. Mă limitez la aceste comentarii și o să dau acum cuvântul uh, colegului de la DG uh, Enterprise. Mulțumesc uh, foarte mult și cred că trebuie să dăm cuvântul acum direct reprezentantului uh, DG uh, întreprinderi. Tier. Mulțumesc, domnule Caspari, stimați uh, membri ai INTA, stimați raportori. Știm că vă interesează foarte mult uh, internaționalizarea activității IMM-urilor. Vă voi spune câteva cuvinte referitor la activitățile referitoare la implementarea acestei comunicări politice. Colegii mei, uh, doamna director, uh, care este alături de mine, a sosit de asemenea pentru a răspunde, pentru a vă oferi răspunsuri uh, la eventualele întrebări. În ceea ce privește implementarea acestei comunicări, noi ne concentrăm pe două aspecte. În primul rând, pe îmbunătățirea și dezvoltarea acțiunilor de sprijin existente, precum Help ul IPR, dialogul uh, privind reglementarea, dialogul cu țările terțe, măsurile customizate și, de asemenea, încercăm să facem un inventar al măsurilor de sprijin existente în Europa, în statele membre, în regiuni implementate de camerele de comerț, de autoritățile locale și așa mai departe. Pentru a ținti exact, pentru a vedea dacă există aspecte care nu sunt acoperite, dacă există alte aspecte referitor la care putem să venim cu o valoare adăugată. Ce facem acum și în ce măsură dorim să îmbunătățim lucrurile. Un aspect fundamental referitor la interrelaționarea uh, acestei activități, respectiv internaționalizarea activității IMM-urilor, este să ne asigurăm că partenerii noștri de afaceri au un mediu prietenos cu IMM-urile. Uh, și acest lucru este valabil și pentru IMM-urile din alte țări. De exemplu, purtăm dialoguri cu țări terțe, spre exemplu cu Statele Unite, am lansat un dialog privind cooperarea în domeniul politicilor pentru IMM-uri. Ideea s-a materializat într-o cooperare, în intenția de a coopera între rețelele de sprijin uh, din Europa și rețeaua uh, din Statele Unite. Au fost prevăzute două reuniuni. Una a avut loc uh, la Hanovra, la Târgul de profil și cea de-a doua se va desfășura în 2013, în toamnă, pentru a vedea ce facem noi, ce fac americanii, pentru a sprijini IMM-urile. Același lucru este valabil dacă ne uităm și spre Est, cu parteneriatul pentru Est, unde încercăm să discutăm cu aceste țări pentru a vedea ce înseamnă un cadru politic prietenos cu IMM-urile. Cam aceasta dorim să facem într-o primă instanță. Și asta facem în acest moment. Un al doilea element se referă la un lucru care a fost accentuat în multe dintre rapoartele dumneavoastră, accesul la finanțare. Știm că companiile, chiar dacă știu încotro vor să se îndrepte și de ce sprijin au nevoie, ce ar putea obține, uh, ele au probleme în ceea ce privește accesarea finanțării corespunzătoare. Știm de asemenea că Comisia, mulțumită ajutorului Parlamentului, are un număr de instrumente financiare la dispoziție pentru a veni în întâmpinarea companiilor și a le ajuta să ajungă la finanțare, sub forma de sprijin de cap- capital de uh, venture sau pentru a oferi uh, garanții pentru lansări. Garanții care joacă un rol important, pentru că o garanție europeană stimulează alte garanții de o amplitudine mare. Un euro garantat de Uniunea Europeană, de instrumentele financiare ale Uniunii Europene, garantează 30 de alți euro suplimentari uh, sub formă de credite. Aceste instrumente financiare nu sunt discriminatorii. Nu discriminează între IMM-urile care vor să desfășurare activitate în Europa, respectiv cele care vor să folosească aceste credite pentru internaționalizarea lor. Și pot să vă spun că în actualul buget privind uh, competitivitatea și uh, programul pentru IMM-uri, uh, referitor la care ne bazăm pe sprijinul noastră aici la Parlament, există o sumă de 1,4 miliarde de euro prevăzută pentru instrumentele financiare trebuie să se țină cont și de efectul de leverage și trebuie să spunem că sunt mulți bani pentru sprijinul uh, IMM-urilor în contextul internaționalizării activității acestora. Al treilea element rezultă din acest dialog uh, de reglementare. Domnul Tajani uh, merge adesea în țări terțe și el este de părere că atunci când se deplasează în țările terțe, nu ar trebui să interzică, să își interzică compania unor reprezentanți al companiilor europene care doresc să își internaționalizeze activitatea. Din acest motiv, Comisia uh, desfășoară acum misiuni pentru creștere, Missions for Growth. În 2011 am derulat 18 astfel de misiuni în America Latină, Africa de Nord, Statele Unite, iar acum, uh, peste două săptămâni, mergem în Rusia, în iulie, în China, apoi uh, în Asia și mulți reprezentanți ai companiilor ne-au însoțit. În primul rând, dorim să transmitem un semnal și anume că Uniunea Europeană este prezentă la nivel politic în aceste țări terțe și, în al doilea rând, vrem să ne asigurăm că IMM-urile pot veni și pot profita de ușa deschisă și de politica ușilor deschise pe care le-o propunem și, în al treilea rând, dorim să sprijinăm acordurile de cooperare cu aceste țări. Și, dacă îmi permiteți să trec la niște elemente mai concrete, trebuie să spun că noi continuăm cu acțiunile concrete și desfășurarea acestora. Helpdesk-ul IPR. Dorim să sprijinim IMM-urile care doresc să lupte împotriva contrafacerii din țările terțe. Acest helpdesk va exista în diferite părți ale lumii. Unul există în Europa, altul există în China, al treilea a fost deschis pentru a susține IMM-urile care au uh, probleme cu contrafacerea în Asia de Sud-Est și al treilea va fi deschis în America Latină. Ideea este de a furniza informații IMM-urilor referitor la ce pot face pentru a preveni contrafacerea, pentru a ajunge la sursa contrafacerii. Iar ultimul element uh, pe care încercăm să îl îmbunătățim se referă la tot ceea ce are de-a face cu clustering-ul și cu interrelaționarea, rețelele. Încercăm să ajutăm clusterele să-și exploateze complementaritățile cu rețelele de business din diferite țări europene. Știm că există clustere, știm că există rețele de afaceri, de business și ideea este să le aducem la oaltă și să uh, meargă către țări terțe. În plus, dacă aceste vizite, respectiv dacă aceste evenimente în țări terțe pot duce la evenimente uh, favorabile, cu atât mai bine. Așadar, pe de o parte dorim să continuăm și să îmbunătățim, să extindem ceea ce am făcut deja de ani de zile. Însă, ceea ce v-am promis, ceea ce am promis statelor membre și uh, lumii de business, a fost să mergem mai departe în ceea ce privește sprijinul internaționalizării activității IMM-urilor. Nu duplicăm ceea ce deja există. Deci primul lucru pe care l-am făcut uh, în implementarea acestei comunicări a fost să facem un inventar al ceea ce există deja. Nu a fost simplu. Am realizat un uh, studiu, iar vestea cea bună este că multe servicii există deja. Numai puțin de 500.000 de servicii de suport există deja în Europa. Asta am obținut noi uh, ca informații, știind că informațiile pe care le-am obținut nu sunt uh, încă complete. Deci există uh, servicii de sprijin, publice, private, locale, regionale, la nivel de stat membru. Toate acestea beneficiază de servicii de suport. Însă există câteva aspecte pe care le-a identificat acest studiu. În primul rând, nu toate aceste servicii sunt disponibile pentru companiile din alte țări europene. În al doilea rând, cele mai frecvente sunt servicii de sprijin nefinanciar, de consultanță, de cooperare în lumea afacerilor, dar cea mai mare solicitare este de servicii de suport financiar, schime de garantare financiară, granturi, subvenții. Acest tip de servicii înregistrează Uh, cel mai mare număr de participanți. Al treilea element se referă la faptul că aceste servicii sunt foarte largi, foarte răspândite, dar nu par a fi uh, croite pe nevoile și dimensiunile anumitor companii, pe anumite tipuri de companii. Ele sunt foarte generale, foarte uh, extinse și ar fi foarte interesant să vedem care este um, focusul acestor servicii. În fine, observăm că anumite piețe sunt bine uh, deservite, pe de altă parte, altele nu. China este foarte bine acoperită de uh, servicii de suport, însă Asia de Sud-Est, Africa de Nord, Marocoul, Arabia Saudită, Africa de Sud, mult mai puțin. Așadar, ultimul punct este acela că știm că cea mai mare problemă pentru companii este să știe ce există și să fie uh, conștiente la ce uși pot bate. Și astfel ajungem la cea de-a doua parte a implementării strategiei de internaționalizare a activității IMM-urilor, și anume aceea de a crea un portal care să ajute companiile să cunoască mai bine lucrurile și să obțină accesul la aceste servicii diferite. Așadar, nu dorim numai să acoperim anumite deficite în ceea ce privește serviciile de suport care deja există. Însă, ele nu sunt atât de numeroase. Ceea ce am observat în cal- ca valoare adăugată europeană este că fiecare companie, fie că originea sa independent de uh, originea sa, poate ajunge la niște servicii de suport. Trebuie să ne asigurăm, de asemenea, că avem economii uh, la scară largă. În anumite țări, informațiile privind legislația din această țară sunt oferite de un helpdesk român, italian, german, francez, dar nu sunt oferite de celelalte 23 de reprezentanțe sau camere de comerț din țările respective. De ce această discriminare? Putem face ceva vis-a-vis -vis de uh, sprijinul public Putem să îmbunătățim aceste servicii. Toate acestea sunt aspecte pe care dorim să le abordăm. Ultimul lucru pe care doresc să îl subliniez este să uh, revin pentru un minut la propunerea doamnei Stasni. Să mă asigur că intermediarii din Europa pot spune IMM-urilor ce există în afara Europei în ceea ce privește serviciile de sprijin și că cei din afara Europei și ei sunt interconectați la serviciile din Uniunea Europeană. Și asta încercăm să facem împreună cu colegii noștri de la DG Cooperation and Development. Încercăm să stabilim o astfel de platformă de coordonare între acțiunile externe și serviciile de la nivel intern. Așadar, aș vrea să mă opresc aici. După cum am spus uh, eu și colega mea, de asemenea, doamna Rațo, uh, vă stăm la dispoziție pentru a vă răspunde la eventualele întrebări. Este o abordare care este o abordare pas cu pas, step by step, step by step, step se bazează pe o verificare a ceea ce există și apoi um, dorim să contribuim cu o valoare adăugată europeană. Vă mulțumesc! I would like to ask... Mulțumesc foarte mult! Domnul Zabadil dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Nu prea mai avem mult timp, de aceea voi avea o intervenție foarte scurtă. Doresc să mulțumesc Comisiei pentru aceste prezentări, pentru aceste descrieri uh, ample ale facilităților existente în acest domeniu. Dumneavoastră afirmați că, indiferent ce întreprindeți, încercați să nu dublați ceea ce există deja pe plan național. Găsesc că acest lucru este foarte important și Parlamentul European se străduiește de asemenea să nu contravină în ceea ce face cu uh, legislația existentă pe plan național. Am doar o scurtă întrebare care se referă la uh, rapoartele care au fost deja menționate de către domnul președinte. Am avut plăcerea să fiu raportorul INTA în ce privește finanțarea uh, comerțului desfășurat de IMM-uri și de asemenea al accesului la creditarea uh, IMM-urilor. Uh, iar în aliniatul 14 se spune că pe termen mediu stabilirea unei asistențe sistematice pe plan european um, pentru facilitățile de import-export ale IMM-urilor um, este uh, de luat în considerare. Vreau doar să vă întreb dacă puteți să clarificați dacă au fost întreprinși pași concreți în această direcție, pentru că uh, eu cred că Asta nu ar însemna că noi, Parlamentul European, am fi solicitat o complicare a birocrației, crearea unor noi organisme sau uh, introducerea unei noi linii bugetare. Nu, nu a fost cazul. Noi doream să folosim facilitățile existente pentru a crea efecte de sinergie între ceea ce este uh, Uh, realizabil pe plan național cu niște pași pe plan comunitar pentru ca această cerință să poată să se realizeze. Mulțumesc. Există alte întrebări, observații? Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi, doresc și eu să mulțumesc pentru acest briefing în legătură cu un subiect foarte complex, mai ales uh, problema internaționalizării activității IMM-urilor înseamnă că trebuie să mai analizăm odată cine sunt aceste IMM-uri este vorba de uh, întreprinderi care au uh, unul până nouă angajați. Deci este vorba despre microfirme pentru care trebuie să acordăm măsuri de asistență care uh, trebuie să poată fi uh, valorificate. Cred că există în clipa de față aproximativ 300 de asemenea programe de asistență, astfel încât a, Uh, aceste microfirme să poată să identifice programele existente. Ar trebui, de fapt, să analizeze fiecare, fiecare program în parte. Este uh, un fel de junglă din acest punct de vedere. Cum se vor putea descurca? În al doilea rând, în ultimii doi ani și jumătate, uh, o treime din IMM-uri care au solicitat un credit bancar nu au obținut acest credit. Și rata cea mai mare a respingerilor a fost tocmai pentru microfirme, deși uh, uh, ele reprezintă 92% din IMM-uri luate uh, per total. Deci, aceste idei doream să le subliniez și poate că um, Există o legătură cu cele uh, expuse. Eu cred că dezvoltarea IMM-urilor pe piața internă este la fel de importantă ca și dezvoltarea IMM-urilor în străinătate. Uh, trebuie să evităm dubla impozitare Ehm, atunci când eh, este vorba despre capitalul acestor întreprinderi care acționează transfrontalier. După aceea să ne gândim la acele IMM-uri care sunt eh, vulnerabile vis-a-vis -vis de eh, fluctuațiile prețurilor în Europa. De aceea eu cred că și Comisia ar trebui să acționeze împotriva speculațiilor financiare legate de materia primă și de alimente. Noi va trebui să valorificăm cele ce s-au expus astăzi și poate că ulterior vom mai avea nelămuriri. Mulțumesc foarte mult! Și eu aș avea o întrebare de câțiva ani se construiesc aceste centre pentru IMM-uri ale Uniunii Europene, inclusiv în China, în India. Și dumneavoastră spuneați că doriți să acționați fără a crea o, o dublare, duplicare a demersurilor pe plan național și pe plan comunitar. Deci, ă, eu găsesc că activitatea dumneavoastră este foarte importantă. Sigur că noi nu încercăm pe plan comunitar să ă, ne legăm de ceea ce statele membre deja au realizat în acest domeniu. Noi ă, dorim Uh, ca acele construcții uh, care au fost realizate pe plan național să poată fi eventual consolidate, dar eu mi-aș fi dorit să uh, acționăm cu mai multă forță pe plan comunitar. Mie mi se pare că tocmai că aceste construcții de centre uh, comunitare, de fapt, dublează eforturile naționale. Aș vrea să știu însă aceste centre uh, unde sunt reprezentate în clipa de față, ce proiecte de viitor există și dacă Există niște studii comparative în legătură cu uh, activitatea care a fost desfășurată până acum în anumite state membre și uh, ce credeți uh, în legătură cu ideea de a renunța la configurarea unor asemenea centre pentru a putea mai degrabă veni în ajutorul acelor state membre care încă nu au avut acces la acest tip de servicii Uh, pentru ca și ele să poată să beneficieze. Deci, uh, eu cred că ar trebui mai degrabă uh, structurile existente să poată fi consolidate și nu să creăm altele noi. Mulțumesc. Vă rog. Mulțumesc. Din păcate, sunt în mare grabă, va trebui să ajung la aeroport, deci voi începe prin a răspunde la prima întrebare, care se referă la acordarea de credite. Dacă, din acest punct de vedere, asistența uh, Uniunii Europene ar putea să uh, fie valorificată pentru structurile existente. Să știți că noi nu încercăm să înlocuim aceste uh, centre care există deja în statele membre. Ele își desfășoară activitatea, oferă acces la uh, creditarea experților. Și uh, eu cred că trebuie să începem mai degrabă cu măsuri de tip soft, să vedem unde putem furniza o complementaritate și nu a dubla ceea ce există deja. În ce privește uh, uh, asistența pentru business propriu-zis, de asemenea, cred că trebuie să acționăm. Dar eu cred că uh, aceste uh, centre care uh, uh, urmează să fie construite deja se bazează într-un fel pe structurile existente, valorificându-le și se bazează pe echipele care oferă asistență pentru accesul pe piață, în China, de pildă, ele s-au dovedit a fi mult mai eficiente, uh, pot să uh, faciliteze accesul IMM-urilor uh, mult mai ușor decât până acum. Asta este tot ceea ce pot să spun, îmi pare rău și îmi cer scuze, va trebui să plec. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Mulțumesc, <laughs> să ajungeți cu bine la avion. Iar în legătură cu întrebările dumneavoastră, în legătură cu centrele din state terțe, este limpede că o parte din aceste centre au fost deschise în cadrul unui context de asistență pentru dezvoltare. În acest context au fost create centrele din China, Eh, pentru care sunt prevăzute 5 milioane pentru 5 ani. Există un centru în India pentru o perioadă de 8 ani, 17 milioane și în curând va exista și acțiuni noi în Asia, Vietnam, Indonezia, Malaezia, Filipine. Noi încercăm la nivelul Comisiei să de extindem puțin acest context de asistență pentru dezvoltare pentru a veni și în întâmpinarea intereselor de internaționalizare ale IMM-urilor noastre. Încercăm să valorificăm expertiza pe care am dobândit-o pentru a uh, putea extinde aceste demersuri. Acesta a fost uh, ideea când am extins centrul din China. Există și un centru Uniunea Europeană-Japonia, care încearcă de asemenea să simplifice și să uh, ușureze viața IMM-urilor europene în Japonia. Uh, pentru întreprinderile foarte mici, dacă noi discutăm la nivelul Parlamentului despre posibilitățile pentru întreprinderile mici și mijlocii de a obține ga- garanții și credite, ele sigur că se vor uh, afla într-o concurență cu micro-întreprinderile. Cu cât Uh, sumele care sunt garantate sunt mai mari, cu atât mai puține întreprinderi vor avea acces la creditele de acest tip și aceasta este o chestiune pe care noi o discutăm la nivelul Comisiei ITRE cu raportorul de acolo. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Poate um, dați voie să spun ceva în legătură cu accesul la informare pe care domnul uh, Schulz l-a menționat. Pe noi ne interesează atunci când vorbim despre o valoare adăugată pe plan european, pentru că uh, noi dorim să uh, precizăm că o asemenea valoare adăugată comunitară este legată de faptul că toate IMM-urile ar trebui să aibă acces la informații. Cred că uh, aici trebuie să uh, folosim valoarea adăugată europeană pentru a crea acces egal pentru toate IMM-urile din toate statele membre. Și uh, trebuie să încurajăm cooperarea între IMM-urile din uh, vechile state membre ale Uniunii Europene și uh, noi veniți, pentru că există o expertiză care poate fi valorificată, inclusiv în relația cu uh, state terțe. Și din acest punct de vedere, Uniunea Europeană poate acorda o asistență. În ce privește aliniatul 14 și creditele pentru export, transport sau expirarea um, ca o facilitare a internaționalizării activității IMM-urilor, noi uh, considerăm că aici lucrurile țin de competența statelor membre pe plan național. Și dar, uh, poate că ar trebui să fie spuse unele lucruri în contextul campaniei pe care o facem în ce privește utilizarea fondurilor structurale pentru uh, o mai mare creștere a capacității IMM-urilor. Cu alte cuvinte, utilizarea fondurilor structurale, inclusiv pentru creditarea exportului. Noi considerăm că acest lucru ține de competențele naționale, după cum am mai spus. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dacă <clears throat> sunt și alte întrebări, remarci, comentarii? Dacă nu, o să închei întâlnirea de astăzi și vreau să reamintesc uh, tuturor că în continuare urmează ședința coordonatorilor. Deci cei care nu au invitație de a participa la ședința coordonatorilor sunt invitați să părăsească sala.